domnul Mario Bochețo a cerut o protejare a imunității parlamentare în contextul unei proceduri penale la tribunalul din Milano. Conform procedurii, această solicitare a fost trimisă la Comisia Juridică.